Okay, we are already delayed a little. În regulă. Deja avem o oarecare întârziere. Aș vrea să începem cât se poate de repede. Please, colleagues, try to get seated as soon as possible. Am să vă rog să luați loc cât se poate de repede ca să putem începe. Punctul 19 privind vizita din uh, Suedia a fost amânat pentru reuniunea din aprilie, raportul nu este finalizat. Aș vrea să vă spun de asemenea că punctele 7 și 8 sunt inversate, astfel încât vom trata punctul 8 întâi și apoi punctul 7. Uh, Asta a fost dorința exprimată de Comisia Europeană, cred că putem fi de acord. Nu avem uh, procese verbale de adoptat. Trecem la punctul 4. Sunt uh, tristă puțin să vă uh, informez că Georgiana Sandu uh, din uh, um, secretariatul nostru a părăsit uh, secretariatul nostru și s-a alăturat secretariatului Comisiei FAM. Ne pare rău că vă pierdem, dar vă Um, felicităm Comisia FAM pentru că vă va avea alături de ea. Aplauze. Again, Georgiana, for everything. Mulțumim încă o dată, Georgiana, pentru tot ce ați făcut, pentru comisie, dar și pentru uh, bunătatea uh, de care ați dat dovadă. Mulțumesc și mult succes pentru viitor. Încă un uh, anunț. Avem uh, doi stagiari la secretariatul PETI, și anume Ellen raișeva wedge și Alessandro Granato. Iată, în, uh, mai în spate în sală. Sperăm că veți avea, că vă veți simți bine uh, ca stagiar în secretariatul nostru. Dacă, uh, dacă, cineva, dacă cineva vă tratează cu duritate, veniți la mine și vă ajut. Nimic la punctul diverse, punctul 5. Trecem la uh, raportul uh, cetățenia UE, ă, consolidarea drepturilor cetățenilor într-o uniune a schimbărilor democratice. Îmi face plăcere să-i urez bun venit astăzi alături de noi Tinei Astola, ă, director general pentru justiție și consumatorii. Dau cuvântul imediat. Mulțumesc, ă, doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European. European. În câteva zile vom uh, celebra a 60 aniversarea tratatelor de la Roma. Vrem ca Uniunea Europeană să devină un spațiu comun de drepturi comune și oportunități pentru fiecare cetățean european. Este un moment potrivit să vă prezentăm raportul anual privind cetățenia al Uniunii Europene, um, prezentat în 24 ianuarie este important. Cetățenia europeană nu înlocuiește, ci completează cetățeniile naționale și este foarte apreciată de europeni, deoarece oferă drepturi și privilegii fundamentale. Este vorba și de valori comune ce ne unesc pe noi toți în Europa. Așa cum a confirmat și Curtea de Justiție, cetățenia Uniunii Europene este statutul fundamental al uh, cetățenilor statelor membre. Sunt de acord, cetățenia este una din piatra de temelie a integrării europene. Ar trebui să fie același lucru pentru Uniunea Politică, uh, cum este euro pentru um, Uniunea Economică. În contextul politic actual este cu atât mai important să uh, Um, facem, uh, să urmăm pașii necesari uh, pentru, în beneficiul cetățenilor europeni. În ceea ce privește raportul, articolul 25 din TFUE prevede ca la fiecare trei ani Comisia să supună Parlamentului European, Consiliului și uh, Comitetului Economic și Social un raport privind aplicarea prevederilor din acest tratat referitoare la cetățenie și nediscriminare. Pentru a treia oară, Comisia prezintă un pachet ce uh, conține două rapoarte. Uh, raportul ce privește înspre viitor, uh, anume consolidarea uh, drepturilor cetățenilor într-o Uniune în schimbare și o parte ce se referă la progresele efectuate în ultima perioadă uh, în uh, implementarea uh, și aplicarea drepturilor cetățenilor. Ambele aceste rapoarte au fost traduse în toate limbile oficiale. Am uh, produs rezumate pentru fiecare, în toate limbile cu punctele esențiale și uh, transmitem acest document în întreaga Uniune Europeană. Raportul și pachetul uh, acesta din 2017 permite uh, Comisiei Europene să evalueze cetățenia europeană în totalitatea ei, dar și să își stabilească prioritățile pentru munca ce va urma în următorii ani. Zonele prioritare. În primul rând, dorim să ne asigurăm că europenii își cunosc drepturile în calitate de cetățeni europeni. Statisticile arată că deja am făcut mari progrese. 87% din cetățenii europeni știu că, pe lângă cetățenia din statul lor membru, um, au și o cetățenie europeană. Și această cifră este mai mare ca niciodată. Un rezultat bun. Deci, pentru a putea beneficia de libertățile și privilegiile oferite de statutul de cetățean european, cetățenii, bineînțeles, trebuie să cunoască aceste uh, drepturi și cum pot să le obțină. De exemplu, dreptul la protecție consulară este mm, în, în continuare um, un subiect despre care cetățenii nu știu foarte multe. Este un drept, dar ei nu știu exact ce protecție le este oferită. Obiectivul nostru, bineînțeles, este să Uh, facem în așa fel încât cetățenii să-și cunoască drepturile și să le exercite cu, cu ușurință. Mulți europeni, de asemenea, nu înțeleg de ce este important să votezi la alegerile europene. Mulți nu au informații despre ce pot face dacă drepturile lor nu sunt respectate. Comisia va face o campanie la nivelul european pentru a uh, aduce la cunoștința europenilor care sunt uh, drepturile lor ca cetățeni europeni. Acest lucru va include drepturile consulare, electorale, înainte de alegerile europene. Vom discuta pentru aceasta cu o serie întreagă de actori, inclusiv autorități locale și regionale, pentru a ne asigura că cetățenii primesc informații, informațiile necesare. A doua zonă prioritară. Vom uh, încuraja cetățenii să participe în mod activ la democrația Uniunii Europene. Acest lucru este cât se poate de important în ziua de astăzi. Cetățenii europeni și mai ales tinerii nu își folosesc la maxim drepturile democratice, inclusiv de vot. 42 este participarea la uh, alegerile parlamentare europene și ea este destul de este foarte scăzută. În anumite state membre este și mai mică. Cei care votează pentru prima dată Uh, au fost uh, cei mai mari uh, absenteiști la alegerile din 2014. În același timp, tinerii doresc să discute politică în rețelele sociale, însă asta nu se materializează într-o prezență la vot. Și asta este o problemă. 8 din 10 persoane în serviciul nostru au uh, indicat că și-ar folosi drepturile democratice dacă um, le-ar cunoaște. Deci cetățenii trebuie să știe mai mult despre alegerile parlamentare, dar și mai mult despre cum uh, le afectează viața Uniunea Europeană. Trebuie să știe ce, care este mila dacă nu votează, iar Comisia uh, va face tot ce va putea pentru a oferi această informație. Vom ține dialoguri cetățenești pentru a încuraja dezbaterea publică, și pentru a aduce cetățenii mai aproape de factorii de decizie de la Bruxelles. Vom promova bune practici pentru a-i încuraja pe cetățeni să voteze, dar și să se prezinte la alegeri, la următoarele alegeri. La anul vom organiza un uh, eveniment la nivel înalt privind participarea democratică și vom analiza cele mai bune practici pentru participarea tinerilor și altor grupuri uh, subreprezentate la alegeri un al treilea domeniu prioritar. Dorim ca viața de zi cu zi a cetățenilor să fie mai simplă. Libera circulație este unul dintre lucrurile cele mai apreciate în Uniunea Europeană. Conform Eurobarometrului standard, dreptul la libera circulație și pacea sunt cele mai mari realizări ale Uniunii Europene din punctul de vedere al cetățenilor posibilitatea de a călători, a studia, a lucra și a trăi în alte țări este crucială pentru cetățeni. 7 din 10 consideră că libera circulație aduce în general beneficii, nu numai pentru ei, ci și pentru economia țărilor. 56% consideră această libertate ca fiind cea mai importantă realizare a Uniunii Europene pentru a putea folosi acest uh, drept, libera circulație trebuie să fie aplicată în mod corect. În acest uh, context, Comisia a făcut eforturi pentru a se asigura că este aplicată legislația. Asta a dus la transpunerea uh, directivelor privind libera circulație în majoritatea statelor membre. Comisia va sprijini în continuare statele membre în eforturile lor de um, aplicarea directivei privind libera circulație. Um, și vom uh, continua să facem tot ce putem pentru a ne asigura că transpunerea este completă și eficace. Suntem uh, de acord cu raportul din proprie inițiativă privind la obstacolele în calea liberei circulație, Um, care spune că mai este nevoie de muncă pentru a ne asigura că cetățenii se pot circula liber în Europeană. Deci vom organiza o campanie de conștientizare, vom uh, urma recomandările raportului de, um, um, de conștientizare în rândul populației a drepturilor cetățenilor. Garantarea drepturilor cetățenilor europeni este o responsabilitate comună și se obține prin eforturi comune. Însă mutarea într-o altă țară europeană poate fi o provocare, cred că mulți dintre noi știu asta. Mulți cetățeni se confruntă cu dificultăți, cu proceduri birocratice, administrative îndelungate, contactul cu autoritățile și accesul la servicii transfrontaliere. Tocmai de aceea, Comisia va propune crearea unui portal unic digital. Acesta va lega uh, inform, va uh, publica uh, informații online um, de la nivel local, regional și național, astfel încât cetățenii să primească sprijin, mai ales când se mută dintr-o țară UE în alta. Pe lângă raportul 2017 pentru cetățenie, am lansat și un instrument electronic pentru administrație publică este un instrument de învățare electronic pentru administrațiile locale, pentru a uh, ne asigura că uh, uh, cetățenii europeni care merg într-o altă țară se vor întâlni când merg la administrația locală cu funcționari care, cunosc, care le cunosc drepturile. De asemenea, vom încerca să promovăm egalitatea și să consolidăm securitatea toți cetățenii Uniunii Europene merită tratament egal și libertate de a se bucura de drepturile lor în siguranță. Cetățenii europeni și membrii familiilor lor care călătoresc în Uniunea Europeană pot să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește utilizarea buletinului lor național sau a uh, documentului de reședință. Există o varietate largă de uh, documente uh, valabile, unele mai sigure decât altele. După cum e prevăzut și în raport, vom încerca să uh, îmbunătățim securitatea documentelor de identitate și de reședință a cetățenilor UE care au reședința într-un alt stat membru, dar și pentru uh, membrii familiilor uh, lor care nu sunt uh, cetățeni UE. Considerăm că nimeni nu trebuie să fie discriminat pe bază de gen, sexualitate, rasă, religie sau din oricare alt motiv. Comisia a lansat o campanie pentru, împotriva violenței împotriva femeilor, cu acțiuni uh, țintite de-a lungul întregului an. De asemenea, vom uh, sprijini uh, concluziile negocierilor în ceea ce privește aderarea Uniunii Europene la Convenția de, la Istanbul referitoare la combaterea violenței împotriva femeilor. Vom sprijini și finalizarea negocierilor privind directiva antidiscriminare și vom face în așa fel încât să crească acceptarea socială a comunității LGBTI. Nu în ultimul rând, Comisia va sprijini siguranța și securitatea cetățenilor și controlul frontierelor externe. Stimați deputați, cred uh, că dacă ne concentrăm pe aceste domenii și cu ajutorul dumneavoastră, ca reprezentanții ai cetățenilor europeni, aceștia se vor bucura uh, își vor exercita mai bine și fără discriminare drepturile ca cetățeni europeni. Uh, formularea acestei agende nu este numai treaba Comisiei, este un efort colectiv al Uniunii Europene în totalitatea sa și, bineînțeles, uh, Parlamentul European joacă un rol esențial aici ne bucurăm uh, deja de faptul că vom putea coopera cu dumneavoastră în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Astola. Mi se pare remarcabil faptul că 87% dintre cetățenii europeni își cunosc uh, drepturile. Mă bucură foarte mult acest lucru. Prioritățile dumneavoastră sunt excelente. Chestiunile ce țin de cetățenie sunt uh, unele dintre cele mai populare mm, uh, subiecte discutate în această Uh, Comisiei și acest lucru este confirmat uh, de fiecare dată în raportul anual PETI și uh, în numărul mare de petiții discutate pe acest subiect. În acest context vom pregăti o reacție a Parlamentului European la acest raport. Va fi un raport din proprie inițiativă în cooperare cu Comisia Libe, conform regulii 54. Raportoare uh, va fi doamna Besera. Uh, Dumnezeu a fost confirmată pe acest post. Va fi cu siguranță un dosar foarte interesant. Acum uh, pot interveni colegii. Începem cu doamna Zdanoca. Thank you. Uh, I think that now we are facing... Mulțumesc. Cred că ne confruntăm a venit acum momentul să nu ne prefacem că totul este la fel, uh, ci să venim cu noi propuneri, mai ales în ceea ce privește cetățenia europeană. Deocamdată avem o discuție destul de restrânsă în ceea ce privește libera circulație, dar acesta este numai unul dintre aspectele cetățeniei europene. Noțiunea în sine însă este foarte importantă. și uh, cetățenia europeană este derivată din cetățenia națională. A existat un concept de a extinde conceptul de cetățenie europeană către un alt tip de reședință permanentă în Uniunea Europeană. Uh, spre regretul meu, uh, s-a confruntat cu o rezistență din anumite părți ale Parlamentului. De exemplu, raportul meu de la LIBE privind cetățenia uh, a eșuat. Însă, în ziua de astăzi, cu Brexit, din ce în ce mai mulți oameni și mai mulți politicieni își dau seama de problemă au o problemă în a acorda drepturi unor cetățeni britanici care trăiesc în uh, state care vor fi membre ale Uniunii Europene și după Brexit. Problema apatrizilor în uh, Letonia și Estonia uh, există și ea. Și ei sunt rezidenți permanenți au fost incluși în uh, regulamentul privind viza, vizele, au uh, dreptul la liberă circulație, ar fi natural uh, să li se extindă și lor statutul de cetățeni europeni. Cum ar, am putea face asta și pentru foștii cetățeni britanici, cum ar fi, sau britanici, foști membri ai Uniunii Europene. cred că ar trebui să vorbim despre extinderea drepturilor unor uh, cetățeni non-UE care sunt re rezidenți permanenți. Există un act normativ uh, în acest sens, dar cred că ar trebui să vorbim despre cei care sunt uh, rezidenți permanenți, dar nu cetățeni. Poate Comisia poate veni cu propuneri mai ambițioase pe acest subiect. I don't have anybody else on my list. Peter, okay. Nu mai dorește nimeni. Peter, te rog, Peter iar. Äh, În primul rând, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare. Când uh, ne uităm la mm, tendințele din Uniunea Europeană, vedem că există mm, tendințe spre renaționalizare, Brexit și așa mai departe, iar uh, cetățenia europeană ar putea fi medicamentul potrivit împotriva acestor, uh, acestor simptome dar uh, cetățenii trebuie să înghită pastila. Pentru mine ar uh, fi o bază bună pentru o mișcare uh, de bază de la firul ierbii pro-europeană. În primul rând, vom face campanii pentru a le explica cetățenilor ce drepturi vor avea, foarte bine, luăm la cunoștință uh, că cetățenii și exercită drepturile foarte bine, pentru că Uniunea Europeană trebuie să fie trăită. Uh, pe de altă parte, și trebuie să ducem această discuție politică, sunt de părere că cetățenia UE este strict legată de cetățenia unui stat membru. Deci putem spune că, da, țara mea este membru al Uniunii Europene, deci am și cetățenia europeană. Și trebuie să avem grijă să nu devalorizăm cetățenia europeană, pentru că dacă nu are valoare, la cine mai ajută? S-au dat exemple în acest sens, dar pentru mine este clar, dacă Marea Britanie pleacă, e plecată. Iar în negocierile ce vor avea uh, loc, poate că vom găsi uh, soluții pentru ei, dar vor fi cetățeni ai Marii Britanii uh, și vor avea poate aceleași drepturi ca cetățenii canadieni în Uniunea Europeană. Bun, va trebui să mai discutăm. E drept că trebuie să ducem dezbaterea de cum abordăm subiectul, dar cred că mai e mult loc în această dezbatere. Mi se pare în orice caz uh, uh, foarte bine că, iată, în raport, uh, din raport reiese că cetățenii din ce în ce mai mult își cunosc drepturile, dar și le și exercită. Întotdeauna este important să uh, începem de la bază. Mi, s-ar, mi se pare că asta ar putea să mențină unită Uniunea Europeană în viitor. Cetățenia. Thank you very much, Mrs. Chu. Uh... Mulțumesc, doamna Tun. Mulțumesc. Am uh, aici o mică notiță din partea lui Beatrice, însă nu o voi citi. Probabil că va interveni mai târziu în numele său. Însă vreau să spun că mie mi se pare că e contradictoriu ce se spune aici, pentru că vorbim despre cetățeni europeni aici. Și asta nu înseamnă un pașaport uh, de o anumită culoare, verde sau altceva. Pentru mine, această cetățenie nu are nimic de a face cu o limbă sau testele de limbă care se fac în anumite state membre. Cetățenia europeană este ceva mult mai extins, este vorba de o adevărată mentalitate și tocmai aceasta este uh, problema. În urmă cu o oră discutam cu Tatiana despre persoanele care locuiesc în UE în două, timp de 25 de ani și totuși n-au dreptul să participe la alegerile europene, de exemplu. Uh, Cred de aceea că este un raport foarte bun. Uh, l-am primit ieri și mă voi uh, uh, uita pe el. Ieri seara am citit două ore și de-aia mă simt așa de somnoroasă. Oricum sper să avem o dezbatere foarte bună și să găsim soluții practice pentru toate aceste probleme cu care ne confruntăm în anumite state membre. Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul din nou doamnei Astola. Mulțumesc. Nu cred că am să vă dau uh, informații prea surprinzătoare. UE uh, practic înseamnă uh, este reprezentată de statele membre și ține cont de naționalitățile pe care le ofer statele membre. În urma Brexitului, de pe 23 iunie încoace, ne-a fost foarte clar că nu spunem nimic despre negocieri, pentru că nu am început încă negocierile, însă vom începe în curând. Probabil că săptămâna viitoare vom avea notificarea. Iată de ce nu vreau să mă pronunț acum în legătură cu situația în care se vor afla uh, cetățenii britanici mai târziu. Probabil că uh, vor fi uh, resortisanți uh, dintr-o țară terță, dacă nu altceva. Deci răspunsul meu este destul de vag. Aș vrea să vă atrag atenția, de asemenea, că noi, la comisia noastră, alături de comisia LIBE, organizăm uh, o dezbatere legată de situația uh, cetățenilor britanici pe 29 iunie. Nu, mă scuzați, este pe 4 mai, mi se spune. Am greșit. Deci, ceea ce trebuie să facem noi este să plecăm de la premiza că 3,1 milioane de cetățeni din diverse state membre care se află în Regatul Unit a, trebuie să ținem cont de ei și, pe de altă parte, încă 1,2 milioane de cetățeni uh, britanici uh, care se află în alte state membre și care sunt îngrijorați, iar noi analizăm cu foarte mare seriozitate a, uh, această chestiune. Eu, în calitatea mea de președinte a conferinței președinților de comisii, lucrez alături de domnul Barnier și pot să vă spun că dânsul a arătat uh, cu claritate că cetățenii reprezintă prioritatea numărul 1. Și aceasta, bineînțeles, uh, este în conformitate cu ceea ce ați spus dumneavoastră astăzi. Nu putem continua această dezbatere, din păcate, Da, este vorba de audierea pe tema patrizilor, însă audierea pentru cetățenii europeni va fi pe 4 mai. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru că ne-ați făcut această prezentare. Raportul uh, pare foarte interesant și am să-l citesc cu multă atenție. Vă mulțumesc uh, pentru că ați venit și acum vreau să-l rog pe Pal Șache să treacă la prezidiu pentru a prezida uh, următoarea parte. E vorba de o petiție din Spania, uh, așa că am să las pe altcineva să prezideze în locul meu. Let's Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, magyar nyelvet fogom használni. Dragi colegi, uh, voi prezida în maghiară și aș vrea acum să trecem la următoarea uh, petiție de pe ordinea de zi. Um, Doamna Maroso este aici prezentă, din Italia. Este vorba de uh, taxele percepute pe autostrăzi uh, în Germania. Despre asta vom uh, dezbate astăzi aici. Așa că am să-i dau cuvântul doamnei Anarita Amoroso. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Pe 15 martie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prezentată de doamna Karima Deli în urma unei întrebări orale adresată doamnei comisar Violeta Bulci. Era vorba de adoptarea legislației pentru taxe pe autostrăzi, prin care guvernul german uh, impune această taxă doar cetățenilor străini care utilizează autostrăzile. În plus, uh, sunt incluse aici uh, elemente care încalcă principiul nediscriminării pe uh, baza cetățeniei a naționalității. E vorba de articolul 18 din TFUE, care este practic încălcat. Eu sunt semnatara acestei petiții și sunt de-a dreptul perplexă de ceea ce se întâmplă. Tocmai de aceea am ajuns să, să denunț acest sistem de taxe care se bazează pe criteriul naționalității și uh, obstaculizează mobilitatea, libertatea de circulație și, prin urmare, vulnerează uh, principiile pieții unice uh, pentru că până la urmă e vorba de discriminare, chiar dacă uh, ea este prezentată ca altceva. Și nu cred că decizia luată în decembrie anul trecut și acordul la care s-a ajuns um, au ținut cont de toate criticile care au fost formulate în urmă cu trei ani, uh, Uh, într-o dezbatere destul de extinsă. La momentul acela, tema era inclusă doar în uh, programul electoral, însă în ziua de astăzi problema transportului este una esențială. E vorba de o chestiune care este tratată la nivel european de 30 de ani și aceasta pentru a putea ajunge la o concurență corectă și o aplicare a taxelor uh, corectă. Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții pentru a insista asupra necesității armonizării legislațiilor naționale între statele membre. Comisia Europeană a intervenit deja în trecut și a arătat statelor membre sub ce formă se putea introduce un sistem de taxare care să nu ducă la discriminare. În 1996, uh, în conformitate cu sistemul uh, uh, vinietelor pentru autoturisme, s-au impus uh, taxe săptămânale tocmai pentru a nu discrimina cetățenii care intră doar sporadic uh, în Austria. În 2014, de asemenea, în Slovenia s-a creat un sistem de viniete de scurtă durată pentru străini cu un preț proporțional față de vineta pe termen lung uh, pentru cetățenii naționali. Comisia Europeană arată că există mai multe forme de evitare a discriminării din motive de naționalitate. Toate acestea pentru taxele impuse pe autostrăzi de către statele membre. Ne gândim, de exemplu, la principiul uh, contaminatorul plătește, prin care Comisia arată că prețul aplicat pe distanța parcursă uh, trebuie să fie proporțional și aici se include și o compensație oferită în funcție de impozitul pe circulație pe care îl plătește toată lumea. Principiul contaminatorul plătește, poluatorul plătește, este la baza eurovinietei, însă acest principiu a fost uh, ignorat de autoritățile germane care aplică un sistem uh, discriminatoriu și netransparent. Practic, nu se ține cont de uh, destinația uh, Uh, sumelor percepute prin taxe și decizia statelor membre de a investi aceste uh, sume în infrastructură sau în proiecte de interes european pentru ca transportul să devină mai durabil. Principiul non-discriminării, care se bazează pe naționalitate, este legat de conceptul de cetățenie europeană. Este vorba de un drept prin care se întărește sentimentul de identitate a cetățenilor față de Uniunea Europeană. În felul acesta se promovează o conștiință publică și o adevărată conștiință europeană. Articolul 21 al TFUE arată că normele cetățeniei europene au o consecință directă, un efect direct și cetățeanul european are dreptul de a fi tratat uh, uh, identic din punct de vedere juridic în ceea ce privește libertatea de circulație și uh, libertatea de a-și alege reședința. Însă nu se face referință la activitatea economică și în felul acesta se depășește un concept uh, uh, comercial al uh, dreptului la libera circulație. Cer de aceea ca petiția mea să rămână deschisă și să se solicite intervenția Comisiei Europene uh, pentru ca aceasta, în calitate de gardian al tratatelor, să garanteze o aplicare a dreptului comunitar și anulând procedura de încălcare pentru a putea aduce în instanță Germania în fața Curții Europene de Justiție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! excuse me, is Mr. Peter de Meyer? You, please. Domnul Peter de Meyer este aici, vă rog. Good morning, dear colleagues, honorable members. Bună dimineața, dragi colegi, stimată doamnă, bună ziua. Sunt uh, Peter Demer, lucrez la DG Mișcare și Coordonare și uh, mi s-a cerut să prezint poziția noastră aici. Vreau doar să vă reamintesc că, într-adevăr, ne interesează foarte mult acest caz, este un dosar important. După cum ați spus în intervenția dumneavoastră, uh, principiul uh, poluatorul plătește este la baza uh, politicii noastre și eforturilor noastre de punere în aplicare. Vreau să clarific câteva lucruri pentru că noi înțelegem că atunci când Germania încearcă să introducă o vinietă pentru autostrăzi, aceasta s-ar aplica tuturor utilizatorilor, și naționali și nenaționali. Acestea sunt faptele. Momentan pot să vă confirm că există un dialog constant între Comisie și autoritățile germane. Este adevărat că presa a spus multe lucruri, dar câte vreme Parlamentul german nu a adoptat uh, uh lege finală vis-a-vis -vis de vinieta, Comisia nu poate să uh, comenteze pe proiecte de lege, însă acordăm o mare importanță dosarului și o să închei spunând că uh, Întregul concept al taxelor rutiere va face parte și din pachetul de propuneri legislative uh, în curs de elaborare, deci am făcut un studiu de impact privind uh, directiva, privind Eurovinieta. Nu știu în ce măsură noua uh, propunere se va aplica și autoturismelor, dar în cursul acestui an Comisia va veni cu un pachet legislativ privind taxele rutiere, printre altele și alte aspecte importante pentru transportul rutier care va analiza și cazul de față. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule de Maier. Cred că poziția noastră este una solidă. Dragi colegi, Peter? Ja, ich denke auch, uh, uh... Da. Și eu cred că îngrijorarea petiționarei nu este nejustificată. Comisia a și răspuns că duce un dialog intens cu uh, guvernul uh, german, fiecare țară poate să uh, obiecteze, însă statele membre pot armoniza alte lucruri, dar nici asta nu trebuie să ducă la discriminare. Din, din punctul meu de vedere, eu vin din Germania, s-au făcut unele greșeli la început, dar uh, se pare că între timp Comisia este în dialog intens cu Germania. Dialogul este în continuare deschis, așa am înțeles uh, poziția Comisiei, mai trebuie discutate anumite lucruri. Eu aș spune că atâta timp cât nu s-a luat o decizie finală, petiția trebuie să rămână deschisă și uh, apoi noi urmărim dosarul. Köszönöm szépen, Kozolino kolléga. Mulțumesc frumos. Domnul Coțolino, da, același lucru spun și eu. Să lăsăm petiția deschisă până avem o decizie clară a Parlamentului German și poate atunci să intervină din nou Comisia. Mulțumesc frumos! Văd că niciun alt uh, eurodeputat nu dorește să mai intervină. Doamna Amoroso, poate sunteți de acord cu noi, pentru că parțial uh, asta ați uh, propus și dumneavoastră și colegii mei. Păstrăm uh, petiția deschisă, așteptăm până la reacție, să vedem care e reacția comisiei și așa mai departe. Vă întreb dacă este totul în regulă și vă mulțumesc. Hölgyeim és Uraim, most a 2334 per... Doamnelor și domnilor, deschid acum petiția 2334 din 2014 a unui cetățean uh, spaniol, domnul Portela, care a depus-o uh, privind și uh, petiția se referă la aspecte legate de impozitare Domnul Alexandre Lago Portela uh, este cu noi și are cuvântul 5 minute. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez uh, comisiei dumneavoastră în numele coordonatarii Naționale a Emigranților Întorși înapoi în Galiția. E vorba de o coordonatoare care reprezintă peste 300.000 de emigranți din Galiția care s-au întors acasă și sunt obligați uh, să iasă în stradă să manifesteze pentru că sunt uh, hărțuiți fiscal de către autoritățile fiscale din Spania acest uh, colectiv de emigranți uh, care au uh, contribuit prin munca lor ca Uniunea Europeană să fie un spațiu fără discriminare între statele membre și un spațiu comun al drepturilor și libertăților, este un colectiv discriminat profund de statul spaniol. În ciuda răspunsului uh, Comisiei oferit în noiembrie 2015, noi considerăm că statul spaniol aplică un regim fiscal discriminatoriu din cauza sursei acestor pensii. Autoritățile fiscale urmăresc uh, acești migranți uh, pentru că au pensii străine ei sunt obligați să plătească impozitul, deși în țara sursă nu ar trebui să plătească acest impozit. Noi dorim să spunem că fiecare afectat, uh, uh, bineînțeles că poate uh, prezenta un apel în instanță pentru a-și susține interesele. Însă noi dorim să evităm problemele foarte mari care, cu care se confruntă acești migranți, mulți dintre ei pensionari în zone rurale și deci cu puține resurse pentru a-și susține drepturile. Și pentru că e vorba de o problemă de natură colectivă și uh, uh, Cazurile individuale au primit răspuns pozitiv în mod individual până acum. Nu putem pretinde, pretinde ca uh, cei care primesc o pensie, de exemplu, din Germania sau pe caz de invaliditate, să trebuiască să meargă fiecare în instanță. Acești uh, emigranți uh, care sunt urmăriți de autoritățile fiscale sunt aproape 300 de mii, uh, foarte mulți, deci afectați de aceeași problemă. Iată de ce Comisia de Petiții cred că ar trebui să se pronunțe în favoarea lor și nu să rămână doar la nivelul unei sugestii și anume aceea de a ne prezenta în instanță. Iată de ce și în numele coordonatoarei acestor persoane dorim ca petiția noastră să rămână deschisă pentru că atâta timp cât uh, hărțuirea fiscală continuă, trebuie ca petiția să rămână deschisă. Uh, poporul nostru din Galiția are uh, o tradiție în ceea ce privește migrația și tocmai de aceea avem un număr atât de mare de afectați. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule Portela. Are acum cuvântul domnul Juan López Rodríguez de la Comisia Europeană. Vă rog să vă prezentați poziția. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ah, bună ziua tuturor. Mă numesc ah, Juan Lope Rodriguez și lucrez la DG Taxud din ah, Comisia Europeană. Eu trebuie să ofer răspuns acestei petiții și domnului Lago Portela și deci prin urmare platformei emigranților din regiunea Vigo. Suntem uh, uh, foarte atenți la problema cu care se confruntă acești emigranți, de problema drepturilor încălcate și faptul că trebuie să se prezinte în instanță pentru a-și rezolva problemele. Cu toate acestea, trebuie să spunem că din toate chestiunile care au fost prezentate, toate acestea trebuie să se rezolve în conformitate cu acordurile dintre Spania și alte state membre. E vorba de un domeniu care nu este armonizat la nivel comunitar, și, prin urmare, Uniunea Europeană nu poate interveni în niciun fel. Referitor la cealaltă chestiune care are de-a face cu uh, pensiile de invaliditate, și aici trebuie să reamintim că nu există o legislație armonizată în ceea ce privește criteriile de invaliditate și, prin urmare, Spania are dreptul să ceară o acreditare suplimentară a acestor certificate. De asemenea, uh, legislația uh, spaniolă arată că uh, acest, această invaliditate duce la um, neplata impozitelor, indiferent de țara în care se întâmplă acest lucru. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vreau să dau cuvântul acum colegilor noștri. Roza, te rog. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun bun venit aici uh, petiționarului și vom încerca pe cât posibil să vă ajutăm. Se pare că a apărut această uh, dificultate pentru că atunci când există două entități uh, de plată apar uh, probleme. E diferit cazul în care există o invaliditate sau în care se plătește pensia de către o singură autoritate, respectiv cea din Spania. Instituțiile europene nu sunt competente în acest domeniu pentru că legislația nu este armonizată nici într-un caz, nici în general și administrația competentă este cea din statul membru respectiv. Totuși, acestea fiind spuse, vreau să trec în revistă aici uh, acțiunile guvernului spaniol de până acum. În primul rând, guvernul regional din Galiția a fost uh, uh preocupat de această chestiune încă de la început, ținând cont de situația uh, imigranților. Uh, la nivelul guvernului s-au făcut uh, mai multe întâlniri cu uh, colectivul uh, a persoanelor afectate. Am aici datele acestor întâlniri și în 2013, de exemplu, s-a adoptat un proiect de lege prin care se cerea guvernului din Galiția să ceară guvernului spaniol să se facă o campanie de sensibilizare în acest sens. S-au trimis scrisori și către guvernul central și, într-adevăr, petiționarul a menționat una dintre aceste scrisori, uh, Ah, bineînțeles, fiecare are dreptul de a se duce în instanță. Este un lucru recunoscut de guvernul central. Guvernul din Galiția a avut mai multe întâlniri cu ministrul de economie, cu ministrul Montoro, pentru a-și arăta îngrijorarea față de acest colectiv de persoane și a cerut ministerului competent să îi se dea informații referitor la numărul de persoane afectate, sume, datorii, sancțiuni și așa mai departe. În urma tuturor acestor eforturi făcute de guvernul uh, regional, s-a făcut o modificare a proiectului de reformă pentru impozitul aplicat pe venituri, tocmai pentru a ține cont de aceste ceruri. Există o perioadă de adaptare începând cu 1 ianuarie 2015, cu o perioadă, un termen de șase luni pentru uh, îndeplinirea obligațiilor fiscale, fără, să aplica, fără a se aplica însă sancțiuni de niciun fel. În acest amendament se uh, cerea de asemenea ca uh, sumele plătite prin sancțiuni să fie date înapoi, să fie rambursate. Deci sunt de acord cu Comisia. Este vorba aici de o competență care revine guvernului spaniol și uh, acțiunile au fost pozitive din partea guvernului regional. Iată care este poziția mea și pot să spun că mi-ar plăcea foarte mult să oferim și noi un răspuns, să avem competență în acest domeniu, însă, din păcate, nu avem această competență, nu avem acest mandat și de multe ori aici, la Comisia de Petiții, uh, apar tot felul de așteptări uh, cărora nu le putem face față. În ceea ce privește invaliditatea, pot să spun că sunt vicepreședintă a grupului de acțiune pe această temă. Este o adevărată dramă pentru că un certificat de invaliditate, de exemplu, din Spania nu este util în Germania și sunt absolut de acord că aici e nevoie de o armonizare legislativă. Este, în practic, uh, o luptă pe care o dăm la nivelul intergrupului, pentru că este un obstacol foarte mare pentru această categorie de persoane. De fiecare dată trebuie să o iei de la capăt cu această procedură în fiecare stat membru, ceea ce este ilogic și asta nu doar uh, din cauza consecințelor negative asupra pensiilor, ci și din multe alte motive. Mă opresc aici și mulțumesc încă o dată pentru prezența petiționarului. Mulțumesc. Doamna Zdanoca, vă rog. Yes, thank you, Chia. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri s-a lansat uh, rețeaua pentru petiții și cred că această petiție poate fi printre cele care vor fi examinate din această perspectivă în cursul prezentării petițiilor primite în fața rețelei, Uh, președinta noastră a spus că Spania este o campioană în petiții și știm asta. Nu putem dezamăgi pe petiționari spunând că e, ține doar de competența uh, statului spaniol. Cred că aici există, în mod evident, o problemă paneuropeană. Chiar și doamna Feragut a vorbit despre acest statut al persoanelor cu handicap care se ia acum schimbător de la un stat membru la altul. Așadar, eu aș propune să trimitem această petiție la Comisia de Ocupare, care este o membră a acestei um, rețele, care se ocupă de aspectele sociale și de ocupare. Aș spune că trebuie să ține seama de acest caz, mai ales dat fiind faptul că problemele legate de drepturile sociale este pe agenda Uniunii Europene, este o propunere a lui Juncker și așa mai departe. Deci, trebuie să tratăm uh, problemele cu care se confruntă cetățenii Uniunii Europene atunci când vorbim despre drepturi sociale. Aceasta ar fi propunerea mea, să păstrăm petiția deschisă și să o transmitem spre informare uh, Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Mulțumesc frumos, doamna Sănără. Bueno, a mie... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun, în primul rând, uh, că mi se pare lamentabil uh, că singurul răspuns uh, primit de la Comisia Europeană acestui colectiv de pensionari care caută justiție aici, uh, să spună deci că au dreptul doar să se ducă în instanță în Spania. Asta știau deja dinainte. Aici au venit să ceară justiție, pentru că dacă li se spune doar că trebuie să meargă în instanță, nu mai era nevoie să vină până aici. În al doilea rând, mi se pare lamentabil de asemenea discursul dublu al Comisiei, pentru că ieri am avut o altă dezbatere legată de pensii și Norvegia cu un reprezentant al Comisiei care ne spunea că nu poate face nimic pentru că Norvegia nu este stat membru. Aici vorbim însă de state membre ale Uniunii și cred de aceea că dacă există voință uh, politică, atât uh, în cazul de ieri, cât și în cel de astăzi, atunci Comisia ar putea face mai mult. Ar putea face ca această situație de discriminare uh, în statul spaniol să găsească o soluție. Pe de altă parte, cred că petiția trebuie să rămână deschisă Trebuie să ținem cont de cererile petiționarilor și să facem eforturi în acest domeniu. Mulțumesc. Peter Iar, Mulțumesc, domnul Peter Iar. Da. Uh, de dosar se ocupă domnul Becker și a întrebat dacă putem avea o poziție din partea serviciului juridic. Deci ar putea serviciul juridic să ne spună ceva despre asta? Iar um, o evaluare din partea noastră se potrivește puțin cu primul uh, punct, uh, cetățenia europeană. Libera, avem libera circulație în Europeană, ne-o dorim, vrem ca cei care s-au născut într-un stat membru să poată lucra într-un alt stat membru și eventual uh, să meargă la pensie în al treilea și să-și primească pensia acolo. Uh, mă bucur că oamenii uh, se, își exercită aceste drepturi, dar iată, se confruntă cu, cu probleme, cu obstacole. Uh, se creează confuzie că se primesc drepturi la pensie într-o țară, dar apoi nu sunt recunoscute în altă țară, câteodată se mai impune și câte o taxă deasupra. Nu e, nu e frumos ca să spun lucrurile simplu. Dar poate că trebuie să și protejăm puțin comisia. Întrebarea de ce nu face comisia nimic. Pentru că nu are competențe. Uh, chiar și numai din titlul dosarului, uh, uh, Consiliul, văzând titlul dosarului, Consiliul ar spune nu. Deci poate că asta ar trebui, ca statele membre să găsească o soluție. Comisia, din punctul meu de vedere, nu este persoana de contact potrivită, pentru că nu are competențe și ne învârtim în cerc. Deci, uh, dar până la urmă rămâne și problema. Am înțeles că am transmis deja petiția către o comisie specializată, INTA, ECON, și am primit deci și un răspuns. Și aici e supărător, e nedrept, nu putem înțelege, dar noi nu suntem competenți. Uneori răspunsul sincer este cel mai bun. Oi fi eu cel fără inimă, uh, pentru că îi înțeleg pe de-o parte pe petiționar, dar înțeleg și poziția celorlalte comisii. Părâncioi? Rosa? Da, vroiam să vă reamintesc acest lucru. Am transmis uh, această cerere Comisiei Econ și ni s-a spus același lucru ce a spus și Peter, că noi nu eram competenți. Deci eu doresc să fac tot ce vreți pentru a ajuta, dar uh, dacă generăm așteptări uh, pe care după aceea nu putem să le îndeplinim, nu mi se pare prea bine. Doamna Senra, vă rog. Insist încă o dată. Comisia ne spune de fiecare dată că nu suntem competenți. Eu cred că Parlamentul poate să facă un pic mai mult. Poate să lucreze în continuare pe această temă și să facă presiune asupra Comisiei pentru a da dovadă de voință politică în vederea soluționării acestei probleme. Să facă tot ce stă în putere, pentru că Comisia are resursele necesare. Dacă vrea, cred că poate să o facă. Și subliniez încă o dată că comisia vine aici și ne spune lucruri diferite. Încearcă de fiecare dată să scape. Și în ceea ce privește uh, comentariul făcut de dumneavoastră, doamna Estaras, uh, legat de guvernul din Galiția și guvernul spaniol, nu cred că au făcut chiar atât de multe și nu au oferit răspunsuri, pentru că altfel nu am fi avut aici petiționarii venind uh, din partea colectivului de pensionari uh, emigranți care s-au întors acasă. Deci cred că n-au făcut ce trebuiau să facă. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Domnule Portela, aveți și noastră cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două comentarii de făcut. În primul rând, Comisia Econ a spus că cetățenii europeni pot recurge uh, la instanță pentru a-și susține drepturile. Un lucru pe care îl știm și noi și e clar, e în dreptul comunitar. În al doilea rând, există o discriminare în sensul că un spaniol care primește două pensii în Spania, de exemplu uh, o pensie și o, o pensie de văduv, din punct de vedere al autorităților fiscale, este considerat ca primind o singură pensie. În schimb, un emigrant care se întoarce din Franța și primește o pensie din Spania și alta din Franța, uh, de fiecare dată e vorba de pensii venite din partea sistemului de asigurări sociale, dar diferența este că din state diferite, însă din Uniunea Europeană, ambele, N-are niciun sens să, să fie considerat ca un caz diferit când uh, până în anul 2012 autoritățile fiscale considerau că în aceste cazuri nu se aplică impozitare. O altă problemă, cea a handicapului, și aici este de-a dreptul absurd ca un stat membru precum Germania, care uh, oferă un certificat de 100% pentru un lucrător, după aceea acea persoană se deplasează în Spania și în Spania certificatul respectiv nu este recunoscut. Vorbesc aici de o diferență foarte mare de la un certificat la altul, de la 100% invaliditate la 2 sau 3%. Deci e vorba aici de criteriile utilizate. E vorba de o distorsiune, pentru că dacă nu poți să lucrezi într-un stat membru precum Germania, Franța sau Olanda, atunci ar trebui ca același lucru să fie recunoscut și în Spania. Nu se poate ca persoana respectivă să aibă un grad de uh, handicap într-o țară și altul în alta și să fie supus tot felul, la tot felul de proceduri uh, în justiție pentru a demonstra uh, Um, acest lucru, pentru că se cer certificate medicale din țara unde i-a fost dat pentru prima oară certificatul. Dacă nu există o armonizare legislativă pentru a face o omologare directă a acestor certificate, atunci când certificatul este acordat într-un stat membru, cred că acest certificat ar trebui să fie recunoscut automat. N-ar trebui ca aceste persoane, care oricum sunt invalide, să trebuiască să treacă prin tot felul de obstacole judiciare, de proceduri, pentru a-i fi recunoscute drepturile, care câteodată nici măcar nu sunt recunoscute. Deci există aici uh, o discriminare fiscală din cauza pensiilor. Un ultim comentariu. Din păcate, guvernul Galiției nu a făcut nimic pentru acest colectiv. E adevărat că uh, s-a dat un uh, decret uh, în care s-a modificat ușor uh, fiscalitatea din Spania. Singurul lucru este că se elimină sancțiunile și dobânzile aplicate pentru întârzierile în plata acestor sancțiuni nici nu se putea altfel. Acum, în ceea ce privește pensiile, uh, uh, se aplică aceste sancțiuni retroactiv până la patru ani în urmă. Dacă acum statul spaniol, în schimb, își schimbă criteriul și uh, impune impozitarea pentru pensiile străine și se aplică retroactiv această impozitare este de-a dreptul absurd. E vorba aici doar de un sistem de taxare pentru un colectiv uh, de persoane care au peste 60 de ani, uh, sunt pensionari și marea majoritate trăiesc în zonele rurale. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, lucrurile stau cam așa pe această problemă. Este foarte bine că Parlamentul European are o comisie cum este PETI, pentru că avem posibilitatea unui dialog direct pe probleme. Totodată, domnule Portela, cu toată simpatia vă spun asta, dacă am avea posibilitatea să votăm pentru uh, întreruperea acestei discriminări, atunci aș supune lucrurile la vot și aș vota pentru întreruperea discriminării chiar acum. Însă, Uniunea Europeană se bazează pe existența a mii de tratate și convenții. Deci avem mandate pe baza acestor tratate și atunci asta vă propun. Vedem problema. Cred că ar trebui să scriem trei scrisori în numele Comisiei PETI. Una către guvernul spaniol, în care să îl avertizăm despre existența acestei probleme și poate să propunem o soluție, poate una chiar uh, retroactivă. Ca asta este în conformitate cu propunerea dumneavoastră, dar această corecție nu o poate face decât uh, guvernul spaniol. Totodată ar trebui să mai scriem o scrisoare către TAC Sud la comisie în care să îi informăm despre existența acestei probleme, să spunem că este o problemă și nu una bilaterală izolată, uh, ci una care apare și în alte relații, nu doar uh, între Spania și Germania, să zicem. Înțeleg de asemenea că armonizarea fiscală este extrem de delicată și această problemă nu se va rezolva foarte rapid, dar pe anumite chestiuni specifice am putea să găsim o soluție rapid și o copie a acestei scrisori către comisie ar putea fi trimisă și către comisia ECON spre informare, uh, să le spunem că știm că există această problemă și rugăm să rezolve situația. Și atunci, domnule Portela, cam asta e tot ce putem face, din păcate, să trimitem aceste trei scrisori și să închidem petiția, fiindcă nu avem puterea de a face altceva. Doamna Zdanoca. Cred că în partea legată de um, persoanele cu handicap putem uh, să adresăm, să implicăm și Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Doar această comisie. Sunt de acord. Haideți să facem așa. Doamna Senra, propun să trimitem o scrisoare și Consiliului, pentru că vorbim aici de statele membre, și să se mențină deschisă petiția, măcar până vom primi răspuns de la Consiliu. Rendben van, ezzel a módosításra el tudjuk fogadni. Nincs a probléma. Pot să accept și această propunere. Prin urmare, petiția se încheie de după uh, îndeplinirea tuturor pașilor. Sunteți de acord? Mulțumesc. Solo para decirle la carta que muy bien yo. Da, mi se pare o idee foarte bună uh, scrisoarea pe care ați propună și pentru ocupare. Am putea să facem o, o sugestie să se analizeze posibilitatea de armonizare pentru că va trebui să începem să lucrăm pe această temă a armonizării, mai ales pentru handicap. Ei ar trebui să se gândească deja la această posibilitate a armonizării. Rendben, úgy gondolom, hogy ez is elfogadható. Köszönöm. Bine, și acest lucru pot să-l accept. Prin urmare, așa o să mergem mai departe. Văd că am încheiat acest punct. Vă doresc așadar poftă bună și ne revedem la ora 13.